române să împiedicăm această crimă. Una Europeană trebuie să se mobilizeze pentru a o salva pe Sachinev. Mulțumesc. Urmează ca următorul punct uh, pe ordinea de zi raportul domnului Miguel Portas, finanțarea și funcționarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Raportorul are cuvântul pentru 4 minute. Muito obrigado, Sr. Presidente. O relatório que apresento Mulțumesc, președinte. Raportul pe care doresc să vi-l prezint este rezultatul unui compromis între diferitele grupuri politice, grupuri care au puncte de vedere diferite în privința politicii ocupării și uh, cu privire la șomaj. Aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră pentru disponibilitate, raportorilor din Comisia pentru Ocupare, am uh, pornit de la două observații și anume că efectele sociale ale acestei crize economice vor continua să se facă simțite chiar dacă redresarea economică devine o realitate, ceea ce încă nu se știe sigur și ca atare măsurile menite să îi sprijine pe lucrători, nu vor trebui să uh, devină uh, uh, o, ceva ce ține de trecut. Deci întrebarea este dacă dorim să extindem fondul de ajustare la globalizare, având în vedere că este singurul instrument de care dispunem pentru a lupta împotriva restructurărilor majore. Și răspunsul este clar, da, dorim să extindem acest fond pentru a transmite un mesaj clar la adresa șomerilor în privința faptului că vor fi ajutați să se reintegreze pe piața muncii. Considerăm că aceste persoane merită o șansă, le datorăm acest lucru. Și a doua observație a fost următoarea. Fondul European de Ajustare la Globalizare a început să opereze cu multe deficiențe, însă, între timp, S-au schimbat regulile, ceea ce a dus la creșterea numărului de cereri de um, accesare a fondului. E nevoie de studii suplimentare, însă au fost deja identificate principalele dificultăți. Între momentul în care are loc concedierea colectivă și uh, deblocarea fondurilor trec uh, circa 18 luni sau mai mult. Trebuie deci să putem dispune de un uh, mod de a reacționa la criza socială mai rapid. Mulți lucrători sfârșesc prin a nu beneficia de sprijin din partea acestui fond. Lentoarea procedurii descurajează țările care nu mai depun cereri, tocmai acele țări unde fondurile sunt cele mai uh, necesare. Există țări care nu depun deci, uh, cereri și acestea, aceasta în condițiile în care traversează perioade de austeritate bugetară. Iată de ce se propun o serie de măsuri pe termen scurt pentru a reduce termenele cu circa 50% și se, permite de se uh, propune de asemenea permanentizarea fondului după 2013. Unele dintre țările care au beneficiat de aceste fonduri nu sunt pentru simplificarea procedurilor. Riscul este ca uh, să continuă însă perioada de creștere economică mediocră, pentru că totul depinde de impactul măsurilor de austeritate economică asupra relansării economiilor. Ceea ce contează este atitudinea Europei față de aceste concedieri colective. Întrebarea este dacă vrem ca victimele să beneficieze de aceste fonduri. Întrebarea este dacă vrem să uh, lansăm un colac de salvare pentru aceste persoane. Foarte multe depind așadar de felul în care uh, vedem uh, Europa și eu sunt pentru o abordare socială. Deja deci, dorește mai multă lume să cuvântul decât avem timp. Dau uh, cuvântul doamnei Băsescu pentru un minut

Doamna Styler, mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul și vă mulțumesc pentru că îmi permiteți să aduc această contribuție. Este foarte important să utilizăm acest fond și ar trebui să îl protejăm, pentru că cei care lucrează și care se găsesc într-o situație de criză au nevoie de sprijin. De curând am fost contactată de uh, un alegător care a fost interesat de acest fond în mod particular, dar um, a reprezentat o reflexie a noului guvern din uh, Marea Britanie. Uh, ei, uh, conservatorii din Marea Britanie solicită încheierea acestui fond, însă eu cred că este foarte important și trebuie să îl susținem pentru că îi ajută pe cei care nu mai au un loc de muncă și îi ajută să se reintegreze. Noi trebuie să-i sprijinim, să îl protejăm și, dacă este nevoie, să îl reformăm. Deci, haideți să susținem acest fond pentru că trebuie să îl protejăm și să ne asigurăm că este utilizat într-o manieră potrivită. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kelly! Uh, uh, mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc domnului Portas pentru activitate. În circunscripția mea electorală există două uh, zone în care s-a aplicat acest fond și este o evoluție pozitivă. Comisia a aprobat deblocarea acestor fonduri și cineva a descris aceste fonduri ca pe un cadou din partea Uniunii Europene. Pe de altă parte, nu totdeauna au fost uh uh, uh, uh, uh, s-a răspuns la așteptările cetățenilor. Pentru că în trecut fondurile au fost prost aplicate. De asemenea, de multe ori există o anumită inflexibilitate, mai ales atunci când discutăm despre lucrători care vor să își înceapă afacerea proprie. Și de asemenea, um, Uh, termenul uh, care este permis între momentul concedierii și momentul în care se depune cererea uh, este scurt. Mulțumesc. Dezbaterile din Comisia pentru Ocupare și din Comisia pentru Bugete au permis la redactarea unui raport foarte bine construit. Um, este un raport care propune reflexii legate de viitorul Fondului European de Ajustare la Mondializare, precum și legate de contribuția actorilor sociali um, este vorba și despre implicarea IMM-urilor uh, și a altor tipuri de societăți. Trebuie să studiem aceste piste pentru viitor. Europa socială pe care ne-o dorim trebuie să se bucure de resursele adecvate. Și unii nu sunt de acord cu această viziune. Unele persoane doresc eliminarea pasajului pe care tocmai l-am menționat, însă nu trebuie să lipsim acești actori importanți de finanțarea acestor fonduri. Uh, Vă invit așadar să reflectăm la acest instrument fără să excludem nicio pistă. Vă mulțumesc. Doamna Figueredo are cuvântul ultima vorbitoare. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai există trei puncte pe care aș dori să le subliniez vis-a-vis -vis de acest aspect. Primul are legătură cu măsurile de prevenire care ar trebui luate pentru a preveni outsourcing-ul, externalizarea prin uh, intermediul multinaționale și pentru a descrește șomajul. În al doilea rând, uh, creșterea acestui fond. Implementarea nu ar trebui să fie niciodată utilizată ca o cale de a acoperi uh, anumite acțiuni astfel încât să se justifice externalizarea și mutarea operațiunilor multinaționalelor în altă parte. Uh, aceste cifre ar trebui crescute până la un procent de 80% de la 50-60%, astfel încât statele membre să, putea, să poată să acceseze mai ușor aceste fonduri. În felul acesta, criteriile pot fi îndeplinite mai ușor. Lucrurile nu s-au întâmplat așa în trecut, dar sper să se îmbunătățească pe viitor. Mulțumesc, domnul comisar Cioloș. Doamna președintă, Doamnelor și domnilor deputați, pentru început aș dori să felicit, să-l felicit pe raportor, domnul Portas, în numele Comisiei, pentru excelentă activitate pe care a desfășurat-o, elaborând un raport foarte complet și colaborând cu raportorii responsabili din partea celorlaltor comisii uh, care trebuie să dea un aviz. Uh, raportul vine într-un moment în care poate fi integrat fără nicio dificultate în lucrările Comisiei. În primul rând, derogarea așa numită de criză care permite Fondului European de Ajustare la Mondializare să aducă un sprijin lucrătorilor concediați din cauza crizei economice și financiare mondiale și să acorde o finanțare de 60% care expiră până la sfârșitul lui 2011. Vom vedea dacă este nevoie să prelungim această derogare sau să revenim la uh, Uh, finanțarea legată de aspecte comerciale cu o rată de cofinanțare de 50%. Uh, până în 2013, uh, toate regulamentele legate de FEAG trebuie revizuite și va trebui să decidem dacă acest fond trebuie să fie integrat sau nu în următorul cadru um, financiar multianual. Trebuie să constatăm că raportul domnului Portas sprijină ideile care au dus la crearea acestui fond și subliniază necesitatea menținerii acestui instrument. Prezentul raport uh, propune un instrument permanent pentru viitor și solicită Comisiei să prezinte o propunere în favoarea unui astfel de fond. Domnul Portas propune ca revizuirea intermediară prevăzută pentru 2011 uh, să se facă mai devreme uh, până la 30 iunie 2011 ceea ce înseamnă un drept de control conform regulamentului uh, FEAG. O modificare a acestui regulament, însă aceste rapoarte vor fi disponibile numai uh, în uh, noiembrie 2011 și numai după aceste rapoarte de evaluare vom putea vedea care sunt criteriile regulamentului, ca de exemplu rata de reușită a finanțărilor Uh, vor putea fi demarate procedurile de consultare a partenerilor sociali și uh, se va putea evalua efectul asupra beneficiarilor. Uh, raportul arată că implementarea a fost destul de modestă până în prezent și că contribuția financiară a fost aprobată numai pentru 27 de cazuri, foarte puține sectoare fiind reprezentate. Numai 9 state membre au 9 state membre nu au introdus nicio solicitare. Au fost utilizate numai 80 de milioane de euro din, un, din 1 miliard și jumătate care ar fi putut fi utilizat. Acest lucru pentru primele 11 solicitări, iar Comisia a cerut o rambursare a 40% din suma acordată. Aș dori să subliniez, așa cum spune și raportul, că aceste cifre se referă numai la solicitarea, solicitările aprobate în conformitate cu regulamentul inițial. Și așa cum arată raportul, modificarea regulamentului a dus la o creștere considerabilă a solicitărilor de ajutor în cadrul acestui fond, uh, raportul solicită, pe bună dreptate, îmbunătățiri care să vizeze mai ales reducerea duratei procedurilor între concediere și data plății contribuției prin acest fond. Comisia este ferm hotărâtă să accelereze și să simplifice acest proces, însă anumite îmbunătățiri vor necesita o mai bună organizare a tuturor actorilor uh, implicați, Comisia Statele Membre și autoritățile bugetare. Este nevoie, este nevoie de o coordonare strânsă între instituțiile Uniunii Europene, mai ales în în ceea ce privește aspectele legate de calendare, de termene. Statele membre trebuie să fie încurajate să introducă solicitări de îndată ce uh, se înregistrează concedierile. Comisia trebuie să furnizeze mai multe informații și o mai mare consiliere statelor membre și să fixeze un termen de 3-4 luni pentru propria sa evaluare. Vom elabora așadar o uh, propunere de prelungire uh, a, aceste, a acestor finanțări în cadrul perioadei de criză până la sfârșitul perioadei de mm, planificare multianuală. Um, aceste aspecte trebuie de asemenea analizate în contextul negocierilor mai generale privind următorul cadru financiar multianual. Raportul are foarte multe idei și sugestii și își va aduce o contribuție utilă la pregătirea noului regulament. Comisia a prevăzut mai multe reuniuni de consiliere cu statele membre de consultare, am cer scuze, cu statele membre și cu uh, actorii implicați, cu factorii implicați instituțiile europene își vor aduce contribuția la aceste uh, consultări pentru o îmbunătățire a fondului și pentru o acțiune mai eficientă pe viitor în calitate de instrument de solidaritate europeană în favoarea lucrătorilor uh, concediați. Mulțumesc, domnule președinte. Cu aceasta, acest schimb de opinii a fost încheiat. Votul va avea loc mâine. Urmează acum raportul domnului Kurt Lechner, interconectarea registrelor comerțului. Dau cuvântul raportorului timp de 4 minute.